Good morning. Please be welcome. Dimineața. Bun venit. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, membrii ai Parlamentului, membrii ai delegațiilor naționale, ai Parlamentelor naționale și membrii ai Parlamentului European care participă la această ședință a grupului mix de control parlamentar specializat privind Europolul. E o plăcere să uh, avem această a doua sesiune a conferinței interparlamentare. Bine ați venit din nou și un uh, călduros bun venit uh, doamnei ministru Maria Ohisalo, ministru de interne a Finlandei, care deține președinția Uniunii Europene în acest semestru. Domnia sa va rosti un discurs pentru a începe cu analiza în ceea ce privește securitatea internă și agenda strategică 2019-2024. Uh, dat fiind că Consiliul uh, este interesat, este uh, reprezentat Consiliul de Ministri al Uniunii Europene. Cred că putem să începem. O să avem o a doua rundă de paneliști după această prezentare. Însă, înainte de aceasta, îi dau cuvântul uh, copreședintei acestei uh, conferințe interparlamentare, doamna uh, Talvitie, uh, care uh, este co-președinte, așa cum am spus. Mulțumesc, uh, dragi colegi, și eu vă salut. Uh, o salut pe doamna ministru Ohisalu. Știm foarte bine că președinția uh, este una încărcată de probleme și vă mulțumim că ați avut posibilitatea și oportunitatea să veniți aici și să ne vorbiți. Acum uh, dau uh, cuvântul doamnei ministru Ohisalo. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, distinși copreședinți, membri ai Parlamentului European și al Europolului. Mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să încep mulțumind vă pentru această posibilitate de a vă actualiza informațiile în ceea ce privește prioritățile președinției finlandeze. Întreaga lume este uh, Uh, provocate de aceste evoluții care aduc la dezechilibre și aceste provocări nu au ocolit Europa. Societățile noastre se transformă pe măsură ce ne adaptăm la schimbările climatice, tehnologiei și demografice. În consecință, securitatea internă a Uniunii se confruntă cu provocări diverse și transfrontaliere care trebuie abordate dintr-o perspectivă integrată și multidisciplinară. Printre cele mai importante amenințări sunt criza climei, polarizarea socială, amenințările hibride și terorismul. Niciuna dintre aceste provocări nu trebuie să fie abordată separat și uh, nu în marginea politicii, uh, ci teme orizontale care uh, sunt o provocare generală pentru securitatea cuprinzătoare a Uniunii. Este important să înțelegem că niciuna dintre aceste amenințări nu va dispărea. Este important cum optăm să reacționăm la aceste tendințe. Uh, Uniunea Europeană trebuie să dea un exemplu în abordarea acestor chestiuni. Dimensiunea socială a securității, inclusiv integrarea cât mai mare a tuturor membrilor societății, precum și combaterea sărăciei, excluziunii sociale și discriminării, joacă un rol esențial în uh, prevenirea multor provocări legate de securitate. În plus, nu poate să existe un compromis atunci când e vorba de respectarea drepturilor, uh, respectarea statului de drept și a drepturilor omului. Trebuie să apărăm valorile comune, uh, concentrându-ne asupra egalității și creierii de oportunități egale pentru toți, indiferent de culoarea pielii, gen, vârstă și abilități fizice. Trebuie să construim o societate în care non-discriminarea este o valoare esențială, nu ceva marginal. Toate acestea sunt posibile dacă valorificăm uh, punctele noastre tari, talentul, diversitatea și potențialul. În acest uh, spirit, uh, președinția finlandeză uh, organizează o debatere în ceea ce este uh, direcția viitoare a securității interne în Uniunea Europeană. Un element cheie este creșterea cooperării operaționale între autoritățile uh, de ordine, uh, precum și rolul important uh, al agențiilor, uh, cum ar fi Europolul. Cooperarea poliționească se va concentra pe soluții uh, tehnologice mai eficiente, pe sisteme informatice și interoperabilitatea acestora. În acest context este esențial să ne asigurăm că aplicăm legislația existentă într-o manieră mai eficientă. În plus, președinția finlandeză subliniază faptul că fiecare etapă a justiției penale este uh, relevantă pentru securitatea internă în cooperarea uh, uh, judiciară. Măsurile adoptate trebuie să fie respectate în dezvoltarea viitoare a cooperării judiciare și invers. Criza climei este fără îndoială cea mai mare responsabilitate și oportunitate a epocii noastre. Această criză depășește fruntariile politice și, prin urmare, trebuie să uh, găsim soluții pe toate fronturile, inclusiv în domeniul securității. Este mult de făcut în momentul de față. Avem un singur glob, un singur pământ care este într-o stare alarmantă. Uh, trebuie să luăm uh, de, decizii și să întreprindem acțiuni care să mențină planeta noastră viabilă pentru generațiile viitoare nimic nu este prea mult. Uniunea Europeană trebuie să dea un exemplu, așa cum uh, Ursula von der Leyen uh, a declarat, Europa trebuie să devină primul continent uh, neutru din punct de vedere al climei din lume până 2050. Pentru a realiza acest obiectiv trebuie să adoptăm decizii curajoase împreună. Trebuie să acționăm în mod hotărât pe toate fronturile astfel încât generațiile viitoare să poată să trăiască pe acest pământ. Tinerii din Europa uh, și din toată lumea uh, cer acțiuni pentru a combate criza uh, climei. Noi, adulții, avem responsabilitatea de a acționa acum, pentru că tinerii trebuie să poată să creadă că se face ceva. Acest lucru este deosebit de important dintr-o perspectivă a securității, pentru că nimic nu duce la o radicalizare violentă mai repede decât pierderea încrederii într-un într viitor mai bun. Trebuie să combatem criza uh, schimbărilor climatice cu politici și planuri ambițioase. Și asta acum, nu mâine privind uh, viitorul, capacitățile de a contracara amenințările hibride trebuie să fie întărite atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivelul fiecărui stat membru. Uh, activitatea actorilor din domeniul securității interne este esențială pentru a întări societățile, precum și pentru a construi rezistența împotriva diferitelor tipuri uh, de amenințări. Coeziunea socială este antidotul cel mai bun împotriva amenințărilor hibride, care vizează destabilizarea națiunilor noastre. Trebuie să acționăm împreună într-o manieră structurată și coordonată. Deși numărul atacurilor teroriste a scăzut uh, în uh, ultimii ani, Amenințarea terorismului uh, rămâne în continuare valabilă. Președinția finlandeză subliniază importanța continuării discuțiilor privind prevenirea extremismului violent și combaterea terorismului. Fenomenul uh, luptătorilor străini și ideologia jihadistă sunt în continuare amenințare pentru continentul nostru. Totuși, trebuie să avem în vedere că terorismul există și apare sub diferite forme și că amenințarea teroristă uh, a uh, dreptei extreme trebuie să fie avută în vedere. De asemenea, prevenirea extremismului violent și combaterea terorismului se susțin unul pe celălalt eforturile noastre trebuie să se bazeze pe o înțelegere a situației, evaluarea amenințărilor și uh, datele de cercetare. Trebuie să ținem cont de faptul că prevenirea URI contribuie direct la prevenirea uh, crimei și a extremismului. Președinția finlandeză se bazează pe evaluarea eficienței acestor măsuri care sunt menite să combată extremismul. În plus, este esențial să fim pregătiți uh, pentru a face față unor noi uh, amenințări. Pe de o parte, progresul tehnologic uh, a sporit uh, instrumentele uh, digitale ale autorităților de ordine pentru a preveni și a cerceta activitățile criminale. Pe de altă parte, utilizarea internetului, în special platformele media, în scopuri teroriste și în scopuri ilegale, au crescut considerabil în ultimii ani Conținutul terorist online a jucat un rol uh, esențial în aproape fiecare atac terorist pe care uh, l-am uh, trăit. Din aceste motive, președinția finlandeză vrea să facă propuneri legislative în ceea ce privește conținutul terorist online și să încurajeze cooperarea în continuare cu furnizorii de servicii internet. Pentru a pune capăt răspândirii conținutului terorist online, trebuie să avem o legislație legislație cât se poate de clară și o cunoaștere cuprinzătoare a îndatorilor și responsabilităților fiecărui actor. Atunci când analizăm instrumentele care ne permit să combatem extremismul și terorismul, este important să știm că ă, teroriștii și infractorii folosesc toate mijloacele de a călători pentru a preveni și a cerceta ă, infracțiunile teroriste și alte infracțiuni, trebuie să analizăm fezabilitatea de a uh, colecta date uh, PNR uh, în legătură cu alte moduri de transport decât cel aerian. Președinția finlandeză consideră că este important să investigăm efectele uh, colectării datelor PNR în ceea ce privește transportul maritim și uh, feroviar uh, transfrontalier. Așa cum s-a spus mai devreme, metodele de comunicare și rețelele media s-au accelerat, accelerat în secolul 21. Utilizarea dezinformării și influențarea informației au un rol nou, semnificant și foarte complex uh, în această hartă. Uh, tehnicile de dezinformare includ uh, manipularea video, falsificarea documentelor oficiale, atacuri troll, um, um, media socială, precum și furtul de informații. Natura centrală a dezinformării, și anume informațiile false și răspândirea acestora, Uh, sunt o provocare uh, esențială pentru autorități. În plus, acțiunile coordonate ale Uniunii Europene sunt necesare pentru a spori securitatea cibernetică a infrastructurilor importante. Președinția finlandeză subliniază rolul Europol și altor agenții UE în, identificarea, prevenirea și abordarea amenințărilor Uh, corelate cu dezinformarea și influențarea informațiilor. Uh, fenomenul uh, discursurilor pline de ură a apărut tot mai mult în dezbaterea publică. Fenomenul vizării unor oficiali guvernamentali cu astfel de informații a crescut tot mai mult. Scopul este de a uh, interveni și a dezechilibra activitatea autorităților, să slăbească încrederea populației în guvern și să uh, creeze o bipolarizare uh, socială. Subminarea încrederii publice în autoritățile de păstrare a ordinii uh, poate să aibă un impact negativ asupra structurilor esențiale ale democrației și ale statului de drept. Acest lucru nu poate să fie tolerat. O societate în care nu există încredere în autorități, este o societate în care uh, oamenii nu au încredere unii în ceilalți. În ultimă instanță, astfel de discursuri de ură uh, sunt, uh, de fapt, o chestiune legată de protejarea valorilor societăților noastre. În plus, chiar dacă avem puncte de vedere diferite, actorii politici trebuie să poată să Uh, construiască în continuare pe coeziunea socială. Trebuie să ne concentrăm asupra unei comunicări transparente și deschise cu celălalt pentru a uh, diminua fragmentarea și alienarea în societățile noastre. Suntem întotdeauna mai puternici împreună. Libertatea uh, de exprimare este și va fi întotdeauna uh, o parte a uh, miezului democrației. Acestea fiind spuse, libertatea de exprimare presupune însă și o responsabilitate. Punerea sub semnul întrebării în mod nerațional a instituțiilor de bază a societății poate să facă mult rău. Procedând așa, uh, lucruri care sunt greu de reconstruit sunt distruse pentru a merge mai departe, pentru a face față provocărilor create de evoluțiile tehnologice, trebuie să identificăm noi amenințări care apar. În același timp, este central, este esențial să identificăm posibilitățile și oportunitățile create de uh, noile tehnologii. Președinția finlandeză subliniază importanța dezvoltării securității cibernetice ca o parte a întăririi rolului UE ca actor de, în domeniul securității combaterea crimei, uh, criminalității cibernetice și amenințărilor presupun resurse, capacități uh, și soluții rapide pentru uh, a, a realiza securitatea. Este important ca probele electronice să fie stocate și transferate imediat autorităților de păstrare a ordinii protecția drepturilor uh, fundamentale și protecția datelor uh, trebuie să fie esențiale în activitatea noastră. Privind acum în viitor, inteligența artificială și automatizarea sunt în centrul dezvoltării uh, pieței interne a Uniunii Europene mediul uh, în care operează autoritățile publice se schimbă rapid și de aceea este esențial ca securitatea internă să țină pasul cu aceste evoluții. Prin uh, deținerea de instrumente uh, avansate în acest domeniu. Ca un detaliu, trebuie să ne asigurăm că autoritățile vor fi în măsură să opereze în, într-un mediu al rețelelor 5G, ținând cont uh, de impactul pe care 5G-ul îl va avea asupra securității noastre interne. Președinția finlandeză subliniază necesitatea de a examina legislația existentă și dezvoltarea resurselor din perspectiva uh, inteligenței artificiale, automatizării și 5G asigurând securitatea internă a Uniunii noastre în această privință, cu respectarea drepturilor omului, aceasta constituie una dintre prioritățile cheie ale președinției finlandeze. Uniunea Europeană este și trebuie să fie o Uniune care uh, Uh, constă în uh, valori împărtășite. Suntem ambițioși, uh, um, celebrăm diversitatea și ceea ce este cel mai important, nu lăsăm pe nimeni deoparte. Atunci când e vorba de migrație și dezvoltarea unui sistem comun care să vină în întâmpinarea necesităților actuale, trebuie să construim pe o abordare cuprinzătoare care să țină cont de dimensiunile interne și externe ale migrației. Este esențial să încurajăm cooperarea cu țările uh, non-UE și să promovăm măsuri la frontierele externe ale Uniunii Europene, precum și în cadrul statelor membre. Președinția finlandeză se va axa pe măsuri preventive în regiuni de origine și de tranzit pentru migrație. În mod deosebit, Finlanda dorește să întărească parteneriatul între Uniunea Europeană și Africa. Cu această mare gamă de instrumente uh, Uh, Uniunea Europeană este mai uh, în măsură să abordeze diferitele aspecte ale migrației. Uh, trebuie să reducem migrația ilegală, combatând traficanții. În plus, Uniunea Europeană are nevoie de front, frontiere umane păstrând dreptul la azil și îmbunătățind uh, situația actuală a refugiaților. Așa cum s-a menționat uh, mai devreme, criza uh, climei este o amenințare. acest lucru este evident în ceea ce privește migrația forțată și consecințe și mai mari trebuie să așteptăm în viitor. De aceea aș dori să uh, Uh, subliniez încă o dată semnificația uh, luptei noastre pentru a preveni schimbările climatice în această privință. Cum, de cum vom uh, avea succes, aceasta, de, de aceasta depind consecințele majore. Este imperativ ca Uniunea Europeană să abordeze cauzele esențiale ale migrației uh, ilegale. Avem nevoie de o modalitate clară de a partaja responsabilitățile și de a aborda aceste provocări în mod global. Este în interesul nostru, în parteneriate cu țările de origine și de tranzit, să facem acest lucru pentru a ușura presiunea generală și să uh, ordonăm migrația. În plus, ca parte a acestei abordări de ansamblu și pentru a asigura spațiul Schengen, este necesar să monitorizăm îndeaproape rutele migratorii și să menținem un control al situației. Un, o politică migratorie și un sistem de azil bazat pe drepturile omului care funcționează bine sunt uh, importante pentru viitorul Uniunii Europene, cât și pentru credibilitatea și acceptabilitatea activităților sale. Președinția finlandeză dorește de asemenea să promoveze căile legale de migrație, precum relocarea, cu alte cuvinte, o primire a unei, o acceptare a unei cote de refugiați. Există în continuare numeroase căi legale de migrație în temeiul legislației naționale și europene, însă accesul la acestea ar trebui să fie îmbunătățite. Președinția finlandeză scoate în evidență nevoia de a reforma sistemul comun de azil. Dacă vrem un sistem care să funcționeze atât în timpul um, um, vremurilor bune, cât și atunci când ne confruntăm cu o presiune migratorie considerabilă. Vrem să promovăm discuții constructive. Toate statele membre trebuie să-și asume răspunderea pentru a pune în aplicare în mod eficient regulile comune. În ultimii patru ani, dezbaterea privind migrația s-a concentrat uh, pe aspectele solidarității și partajării echitabile a sarcinilor între statele membre, mai ales în ceea ce privește acele persoane care au solicitat protecție internațională. Având în vedere toate acestea, este necesar ca discuțiile privind reformarea sistemului comun de azil european să continue. Este evident că în timp ce lucrăm la această reformă pe termen lung, trebuie să ținem cont și de nevoia acută pentru aranjamente practice în ce privește debarcările în urma operațiunilor de cutare și salvare. În plus, prevenirea deceselor în larg este absolut imperativă pentru noi, deoarece aici intră în joc valorile noastre europene comune, mai ales protecția vieții omenești și a demnității. Nu putem face compromisuri când vine vorba de aceste valori. Respectul drepturilor fundamentale, inclusiv accesul la protecție juridică, sunt principii fundamentale când vine vorba de îmbunătățirea politicii europene de returnare. Este important să revizuim directiva privind returnările care pot fi folosite care poate fi folosită ca bază pentru îmbunătățirea normelor interne în ceea ce privește returnarea cetățenilor uh, resortistanței țărilor terțe care nu au dreptul să rămână în statele membre. În plus, președinția finlandeză scoate în evidență și problema reintegrării returnazilor, o parte fundamentală a unei uh, politici uh, de returnare care să dea roade, pentru că trebuie să asigurăm sustenabilitatea returnării pe termen lung. Uniunea Europeană, timp ce apară frontiere mai omenești trebuie să fie mai eficace și mai bine coordonată în ceea ce privește gestionarea frontelor sale externe. Iată de ce finalizarea regulamentului privind uh, baza de coastă și de frontieră europeană este una din prioritățile președinției finlandeze. Am convingerea că putem reuși împreună. În urma unui uh, acord privind un mandat mai puternic, Frontex are acum o mai bună capacitate pentru a veni în ajutorul statelor membre în ce privește gestionarea integrată a frontierelor în Europa. Comunicarea cu Uniunea Europeană trebuie să fie mai simplă, mai rapidă, mai eficace. S-au negociat uh, cu succes o serie de regulamente privind uh, sistemele informaționale europene, în plus, trebuie să ne concentrăm pe punerea în aplicare rapidă și în mod coordonat a tuturor sistemelor, ținând uh, cont de caracterul interoperabil al sistemelor noastre. În ceea ce privește propunerile privind regulamente care să completeze schimbul de informații referitor la sistemul uh, de autorizare și informație privind călătoriile în Uniunea Europeană, ETIAS, și condițiile de acces la alte sisteme informatice, președinția finlandeză speră că putem uh, avansa cât se poate de repede cu negocierile tripartite. Un um, spațiu Schengen care să funcționeze este un principiu care stă la însăși temelia prosperității, securității și libertății noastre. De altfel, spațiul Schengen poate fi considerat ca una din cele mai mari realizări ale Uniunii Europene. Președinția finlandeză dorește să continue negocierile privind modificarea codului de frontieră Schengen în ceea ce privește controlele interne la frontieră. În plus, um, dincolo de propunerea actuală a Comisiei, avem nevoie de noi inițiative pentru a proteja libertatea de acțiune a statelor membre. Președinția finlandeză dorește să caute noi soluții pentru a elimina controlele interne la frontieră. Privind spre viitor, președinția finlandeză și-a luat un angajament înspre, un, înspre o gestiune integrată a frontierelor. Uniunea Europeană, instituțiile sale și agențiile sale, precum Frontex, au un rol de jucat în toate acestea, însă statele membre sunt cele care dețin principala răspundere în ceea ce privește controlul extern al, controlul, scuze, al frontierelor externe. Președinția finlandeză dorește să continue cu dezvoltarea unor sisteme de asigurare a calității în ceea ce privește controlul frontelor externe, promovarea finanțării UE pentru migrație, gestionarea frontierelor și securitatea internă sunt uh, printre prioritățile principale ale președinției finlandeze. Finanțarea poate răspunde atât la nevoile interne cât și externe privind gestionarea migrației, poate promova accesul la căi legale de migrație, cât și la prevenirea migrației uh, nereglementate. Folosirea finanțării trebuie să fie flexibilă și să se adapteze la schimbările permanente. Combaterea infracțiunilor transfrontaliere, a terorismului, a radicalizării violente și a altor uh, crime grave trebuie să fie un uh, obiectiv comun în uh, care să beneficieze de pe urma finanțării UE. Trebuie să ținem cont de asemenea și de nevoile victimelor. Este foarte important ca drepturile umane și fundamentale să fie respectate pe de-a lungul întregului proces. În concluzie, trebuie să avem o perspectivă pe termen lung când vine vorba de găsirea unor soluții la amenințările complexe cu care se confruntă Uniunea Europeană. Schimbări mărunte și pe termen scurt nu sunt suficiente. Trebuie să luăm decizii înțelepte și pe termen lung pe baza informațiilor și cercetărilor. Trebuie să procedăm într-un mod european. Dacă suntem uniți și puternici de dinăuntru, nimeni nu va reuși să creeze diviziune de din afară. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă! doamnă Ohisalo. Acum uh, deschid uh, runda de discuție cu invitații noștri și cu deputații. Fiecare persoană va avea două minute la dispoziție, după care doamna Ohisalo va răspunde la întrebări. Domnul Apel din Polonia, vă rog, aveți cuvântul. Da, sunt aici, aici, aici. Mulțumesc foarte mult. Am să vorbesc în uh, poloneză. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru această prezentare, mai ales uh, pentru faptul că ați amintit amenințările cibernetice în discursul dumneavoastră. Ați arătat, de fapt, uh, cum funcționează totul înainte, inventăm uh, ceva în folosul cetățenilor, după care apar uh, persoane răvoitoare care denaturează această inițiativă. Iată de ce este important să ținem cont uh, și de ce spunea George Orwell odinioară, să nu avem un minister al adevărului care să cenzureze realitatea. Internetul trebuie să filtreze informațiile false și nocive, pentru că adesea e vorba de influența unor țări terțe care, cărora nu le pasă de democrația europeană și de integrarea europeană. Prin urmare, în ce privește combaterea acestor amenințări externe pe internet, trebuie să procedăm cu calm și cu prudență. Trebuie să avem grijă să nu creăm așadar acest minister al adevărului uh, în, uh, așa cum l-a închipuit George Orwell. Domnul uh, cer scuze, nu se vede numele domnului, din Cipru. Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. În discurs spuneați că una din prioritățile președinției finlandeze a Consiliului Uniunii Europene este aceea de a se asigura că se consolidează securitatea internă și că ne asigurăm că în acest fel Uniunea Europeană este protejată de amenințarea constantă a atacurilor teroriste. Spuneați că din acest motiv președinția promovează discuții referitor la ce vom face pe viitor privind securitatea internă în Uniunea Europeană. Noi am vrea să știm mai multe referitor la ce se întâmplă cu propunerea de a extinde competențele biroului procurorului european recent înființat, mai ales când vine vorba de combaterea terorismului transfrontalier. Vorbeați de asemenea de libertatea de expresie. Știți cât se poate de bine că discursul care incită la ură adesea e încadrat la capitolul libertate de expresie de anumite persoane. Bineînțeles, libertatea de expresie nu e nelimitată și trebuie să luptăm împotriva celor politici care promovează discriminarea și ura. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Sarsalejos din Parlamentul European. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Îi mulțumesc de altfel doamnei ministru pentru intervenția dumnei ei, pe care eu personal am apreciat-o în mod considerabil. E adevărat, internetul a devenit noul uh, scenariu al delicvenței și prezintă o serie de probleme specifice, printre altele gradul considerabil de impunitate de care se bucură delictele cibernetice la ora actuală. Și nu vorbim doar de terorism. Îi uh, mulțumesc la acest capitol, doamnei ministru, că a insistat asupra necesității de a avea un regulament în ceea ce privește combaterea diseminării conținuturilor cu caracter terorist pe internet. Știm că terorismul nu este doar o activitate delictivă, ci este o strategie care se insedează în întreaga societate. Terorismul nu se limitează doar la pagubele concrete pe care le provoacă în viața oamenilor, ci include de asemenea daune psihologice, căutând în același timp să-și promoveze discursul. Și în acest scop, internetul este fundamental, după cum bine știm. Aș vrea să știu dacă doamna ministru poate preciza două aspecte. În primul rând, doamna ministru este la curent privind uh, cât de neliniștit este Parlamentul de din cauza tăierilor bugetare care s-au adus bugetului anumitor agenții europene care ar trebui să joace un rol mai activ în acest domeniu. Așa să știu care sunt uh, eforturile pe care le va face președinția finlandeză în această privință pentru a asigura o finanțare sustenabilă a agențiilor Uniunii. În al doilea rând, având în vedere inițiativele care se vor lua pentru prevenirea infracțiunilor cibernetice, ce părere aveți uh, privind cooperarea cu întreprinderile tehnologice? Ce veți face pentru a întări această cooperare? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Mețu, din Belgia. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, doamna Ohisalo, pentru discursul dumneavoastră inaugural. Ați uh, punctat uh, registrul numelor pasagerilor. După cum bine știm, așteptăm de 5 ani deja de o directivă, așteptăm o directivă europeană, dar aceasta s-a limitat doar la registrul numelor pasagerilor traficului aerian. În Belgia avem o lege mult mai amplă, care nu se limitează doar la traficul aerian, ci include și traficul feroviar, autobuze. Ne-am uh, lovit de faptul că o serie de întreprinderi private nu au putut fi constrânse să comunice date cu caracter privat. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, doamnă ministru Ohisalo, este dacă ar trebui să procedăm în acest fel, la nivel european, ar trebui să fie introdus o anexă la directiva europeană sau mai degrabă considerați că este o răspundere ce revine statelor membre, deci la nivel național. Mulțumesc! Doamna Heinaloma din Finlanda, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea aceasta atât de concretă a provocărilor cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Aș vrea să o întreb pe doamna ministru privind confidențialitatea. După cum bine știm, confidențialitatea și dreptul acesta nu se limitează la frontierele naționale. Uniunea Europeană a fost întotdeauna în avangarda protejării drepturilor cetățenilor săi, așa că am o întrebare punctuală pentru doamna ministru. Care credeți că este rolul Uniunii Europene în ceea ce privește promovarea drepturilor la confidențialitate și în afara Uniunii Europene, de pildă în Statele Unite? Mulțumesc, doamna Canco, din partea Parlamentului European. Vă mulțumesc. Am o întrebare, de fapt, jumătate întrebare, jumătate analiză filozofică. Am constatat că în Europa e greu să dezbați ce e important. De unde vin eu, poți fi de-a dreptul omorât pentru părerile tale. Credeam că e ceva ce ține de democrație, îmi cer scuze, de dictatură, nu de democrație și continentul iluminismului. Când mi-am început cariera aici ca politician, am constatat că anumite conversații sunt greu de purtat. Și de altfel am văzut de-a lungul anilor cum oamenii au fost omorâți pe teritoriul european din cauza convingerilor lor. S-au publicat articole în ziar sau haideți să ne gândim pur și simplu la Charlie Hebdo. Oameni care s-au ascuns, de pildă, o fostă deputată olandeză care acum se ascunde în Statele Unite pentru că a fost uh, urmărită pentru convingerile ei. Uh, Când în prezentarea dumneavoastră am ascultat, uh, cum spuneați, cât de importantă este libertatea de expresie, m-am bucurat enorm, însă ar fi bine să ne gândim și la faptul că e aproape imposibil să vorbești despre acele subiecte care contează și e, sincer, un lucru la care nu mă așteptam în Europa. Așa că ne puteți spune cum vom putea avea o Europa unde oamenii să poată vorbi liber, nu doar pe hârtie, ci în viața de zi cu zi. Mulțumesc! Domnule Pilcec, Parlamentul European, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, vă mulțumesc foarte mult. Aici, aici, aici sunt. Vă mulțumesc pentru analiza aprofundată vreau să mă concentrez pe două aspecte. În primul rând, spațiul Schengen. Mă bucur că ați adus în discuție provocările cu care ne confruntăm, și anume ca spațiul Schengen să funcționeze pe deplin. Știm că nu e doar o provocare în ceea ce privește frontierele externe ale spațiului Schengen, ci e o adevărată provocare în ceea ce privește controlele interne la frontieră, care există în continuare. Am fost uh, surprins de faptul că președinția dumneavoastră dorește să vină cu o serie de propuneri care să modifice situația actuală. Aș vrea să știu dacă ne puteți da mai multe amănunte. Cum ne putem asigura cel mai repede și cel mai sigur că aceste controle interne la frontieră, în interiorul spațiului Schengen, ilegale de altfel, uh, Uh, se vor uh, suspenda. Un alt subiect amintit adesea de colegi e următorul. Cum putem combate în mod eficace promovarea informațiilor false, a dezinformării pe internet? Vorbeați de cum putem combate conținutul cu caracter terorist uh, pe internet, dar în același timp cred eu că difuzarea dezinformării pe internet este o provocare chiar mai mare, pentru că e un lucru pe care nu îl vedem zi de zi cu zi, ci e un fenomen împotriva căreia statele membre nu sunt uh, neapărat cele mai bine pregătite pentru a-l combate. Cum putem face așadar ca Uniunea Europeană să fie mai bine înarmată când vine vorba de capacitatea noastră de a comunica cu mari furnizori de internet, marile platforme pentru a combate dezinformarea la timp. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor, domnul Cali, din Slovenia. Mulțumesc foarte mult, domnule, doamnă președinte, dragi colegi. Domnul ministru, vă mulțumesc pentru această prezentare. Sunt uh, cât se poate de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Iată, de altfel, provocările care ne îngrijorează și pe noi la mine în țară. Există un uh, amănunt, un detaliu spre care aș vrea să mă concentrez. Nu știu, nu găsesc neapărat cuvântul potrivit. Ah. Bun, uh, spune vorbitorul. Aș vrea să mă concentrez asupra securității internetului și în supra conținuturilor uh, pe internet pentru copii. Rețele de socializare prevăd o limită de vârstă, însă anumite platforme nu au o limită de vârstă în ce privește accesul la conținuturi. Anumite, anumiți tineri uh, sunt adesea victimele unor abuzuri. Cine gestionează aceste platforme de socializare ar trebui să vegheze ca aceste abuzuri să nu se producă. Doamna Ohisalu, ați primit uh, chiar multe întrebări. Vă rog, aveți cuvântul pentru a răspunde. Ja osa kysymyksistä ehkä oli jossain määrin suunnattuja kollegalleni oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Da, o parte dintre întrebări au fost uh, adresate colegei mele de la Ministerul Justiției. Uh, am vorbit uh, împreună în fața Consiliului Jai, dar unele întrebări mi s-au adresat direct. Mulțumesc pentru cele vizând Schengenul. După cum știți, Finlanda încearcă să găsească soluții pentru controlele la frontierele interne și poate pentru a uh, recurge unor uh, a recurge la um, mijloace mai performante pentru a sprijini poliția în acest sens. Iar în privința frontierelor externe, după cum știți, există un sistem european comun care sprijină aceste acțiuni de control. Trebuie să știți că există și alți factori care joacă un rol Ehm, dar ehm, politicile ehm, aplicate la frontieră, precum cea privind returnarea, trebuie aplicate în colaborare cu țările terțe, cu țările de origine. O să încerc să țin cont și de sugestiile noastre pentru a încerca să asigurăm o mai bună securitate în contextul păstrării uh, circul, liberei circulații. În ceea ce privește criminalitatea cibernetică, e foarte clar că avem resurse, trebuie însă și o capacitate de acțiune și trebuie să avem soluții care să fie mai ușor și mai rapid uh, aplicabile. Uh, de exemplu, pentru serviciile de poliție și alte autorități naționale ar trebui să putem uh, lupta împotriva crimei organizate Uh, pe internet, iar în ceea ce privește uh, acțiunea rapidă, trebuie să avem capacități uh, de stocare și de punere la dispoziție a probelor pe care electronică. De asemenea, trebuie să accelerăm schimburile de informații, dar asta ține în primul rând de suveranitatea statelor membre. Și trebuie să știți că această influență a lumii virtuale are un uh, impact asupra tuturor uh, aspectelor vieții noastre. În ceea ce privește libertatea de uh, exprimare, discursul urii, amenințările hibride și impactul pe care toate acestea l-au uh, asupra democrației, pe parcursul, democrației, pe parcursul președinției noastre uh, încercăm să analizăm toate aceste lucruri. libertatea presiei, libertatea de expresie, uh, sunt uh, de asemenea cruciale, însă mm, ceea ce privește libertatea de expresie, cel puțin trebuie să existe și o responsabilitate pentru uh, opiniile exprimate. La Consiliu există deja discuții, de exemplu, cu uh, furnizorii de acces la internet, cu platformele mari, uh, Facebook, Twitter, care au o parte um, din această răspundere dar suntem în contact cu acești actori. Trebuie să ne apărăm uh, drepturile obținute, inclusiv libertatea de expresie, uh, fără să uităm însă că uh, toate acestea vin la pachet cu răspunderea pentru uh, opiniile exprimate. S-a mai pus o întrebare vis-a-vis -vis de uh, registrele pasagerilor. Aici știți că e vorba de combaterea terorismului și uh, pentru a lupta împotriva terorismului și a infracționalității uh, grave, trebuie să ne gândim în ce uh, domenii se pot aplica aceste informații ce provin din registrele pasagerilor. Pe parcursul președinției noastre vrem să explorăm uh, posibilitățile și să vedem cum putem face ca aceste date să fie colectate, păstrând în același timp neatinse, protecția vieții priva, private, drepturi fundamentale, uh, precum uh, um, dreptul la viață uh, privată și așa mai departe. Datele respective Uh, comisia încearcă acum să vadă cum uh, această colectare a datelor pasagerilor poate să uh, fie justificată din punct de vedere juridic și cum poate să fie utilizată fără a afecta drepturile fundamentale. Cam astea au fost întrebările mm, care țin de competența mea. Mm, pentru celelalte o să-i dau, coleg, o să dau cuvântul colegei mele de la Ministerul Justiției.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 Yes. So, is it you? <laughs> okay, you go ahead. Yeah. Okay. So. Bun. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de vederi cu uh, autoritatea de uh, conducere a Europol. Avem invitați din partea uh, autorității de management uh, a Europol, domnul Ramos, director Europol și domnul Onci Congas, care uh, este membru al Europort din partea uh, conducerii poliției finlandeze. Dau cuvântul lui domnului Ramos pentru 10 minute maxim, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, dragi membri ai Parlamentului European. Este o plăcere și o onoare for this year 2019. First of all, să fiu aici astăzi în fața noastră în calitate de uh, membru al conducerii Europol, mă, opu- mă ocup de uh, managementul informațiilor și pot să vă spun că în strategia Europol 2020 plus Managementul informațiilor are un, are, are un, rol, are un rol uh, foarte important. Strategia uh, recunoaște faptul că informația reprezintă acum cea mai, uh, cel mai de preț bun al Europol. Și uh, managementul informațiilor ține de activitatea centrală a Europol. Nu este doar o activitate de sprijin, ci este chiar stă la baza activităților noastre și este o uh, componentă esențială. Avem uh, o abordare foarte pragmatică în ceea ce privește informația. Încercăm să furnizăm informația cea mai potrivită om, oamenilor potriviți în momentul cel mai potrivit. E vorba de, în principal, ofițerii de uh, aplicare a legii în teren care se ocupă de asigurarea securității cetățenilor europeni. E vorba de informații privind uh, uh, infractorii care uh, pot fi uh, astfel identificați, de exemplu, pe baza amprentelor digitale, iar activitatea noastră este pusă în slujba Uh, luptei împotriva terorismului, a infracționalității internaționale și a traficului de persoane. Peisajul uh, informațional uh, este unul în continuă dezvoltare. Europol menține și, și, și dezvoltă în continuare acest sistem informațional și uh, ne propunem să uh, uh, facilităm activitatea tuturor membrilor noștri din întreaga lume. Contribuim la căutări și comparații încrucișate pentru a detecta Uh, posibile trăsături comune între anchete desfășurate în statele membre. Orice stat membru poate să acceseze deci sistemul pentru a obține informațiile legate de anumite persoane sau cazuri în anchetă. În al treilea rând, avem sistemul de analiză care este un alt instrument uh, ce vrea să vină în slujba analizelor um, penale, ale anchetelor penale din statele membre. Și, nu în ultimul rând, avem platforma Europol pentru experți care uh, acoperă toate domeniile infracționale, nu numai Însă aici, pe platformă, nu avem date personale. Iar uh, platforma este deschisă pentru uh, studii universitare și pentru uh, platformele de business. Aici vedeți solicitările noastre în ceea ce privește uh, tehnologia informației, dar și limitările bugetare. Uh, în primul rând, ne propunem să uh, facilităm schimbul de informații și colaborarea. Apoi vrem să facilităm procesul de căutare și de identificare a datelor ca și procesul de gestionare. Vrem să îmbunătățim uh, gestiunea uh, datelor privind identitatea, dar și accesul, interoperabilitatea în interiorul Uniunii și uh, alte capacități. Date fiind aceste solicitări, dar și limitările bugetare, vedeți pe partea dreaptă a acestei prezentări cam cât uh, Uh, reprezintă cererea și cât putem oferi din bugetul uh, alocat. Bugetul disponibil pentru IT este uh, la Europol peste 23 de milioane de euro Uh, Europol uh, a fost însă, în ciuda acestor limitări bugetare, în măsură să răspundă solicitărilor venite din statele membre. Pe acest uh, diapozitiv și următoarele veți vedea care sunt principalele inițiative încheiate deja, proiecte încheiate sau în curs de încheiere. În primul rând, în ceea ce privește aplicația privind schimbul securizat de informații, Siena, avem uh, proiecte cu Georgia și cu Organizația Mondială a Vămilor, uh, apoi în ceea ce privește sistemul de informații Europol, am uh, finalizat un proiect de îmbunătățire a performanțelor tehnice și am îmbunătățit procesele de căutare și de căutare încrucișată a rezultatelor, iar în ceea ce privește sistemul Quest, conectăm acest uh, instrument la infrastructura uh, fundamentală de protecție din care fac parte șase țări, Finlanda, Grecia, Ungaria, Letonia, Polonia și România. Și de asemenea îmbunătățim, uh, am îmbunătățit algoritmele de căutare. În privința identității și a gestiunii accesului, am introdus servicii centralizate de autentificare. Am îmbunătățit și uh, capacitățile de raportare privind uh, identitatea și guvernanța. La un nivel european am susținut un, uh, o foaie de parcurs europeană în, la ultima întâlnire a bordului de conducere în mai 2019. Cu acest uh, document, agenția își propune să acționeze în domeniile relevante pentru Europol, pentru o mai bună planificare organizațională. De asemenea, ne propunem uh, să dezvoltăm accesul direct pentru sistemele VIS și SIS-2. În ce privește schimbul automat de informații, ADEP, continuăm să sprijinim uh, și să menținem infrastructura la sistemele de identificare biometrică, ABIS, um, furnizăm experți pentru um, sistemul uh, elaborat de comisie pentru uh, Prum Next Generation și furnizăm expertiză și sprijin la nivel național pentru uh, integrarea sistemelor Quest și Siena. Scopul uh, acestei prezentări este și acela de a influența puțin negocierile privind uh, bugetul pentru cadrul uh, financiar multianual uh, următor. Statele membre au uh, subliniat întotdeauna utilitatea acestei foi de parcurs uh, despre care vă vorbeam și uh, au de asemenea avut cuvinte de laudă la adresa utilității sistemelor SIS, VIS, ES și ETIAS. Vom uh, continua să uh, susținem creșterea capacităților de analiză și în funcție de disponibilitățile bugetare vom încerca să creștem capacitățile în ceea ce privește uh, schimbul de informații pe uh, platforma uh, Siri Și din partea mea atâta am avut de spus. Vă stau acum uh, la dispoziție pentru întrebări. Thank you. Mulțumesc. Dau cuvântul acum uh, domnului uh, Congas, Ansi Congas, superintendent de la Poliția de Frontieră a Finlandei. Mulțumesc, doamna președintă, și Uh, bună dimineața tuturor membrilor uh, acestui uh, grup mixt. Așa cum a spus doamna președintă, sunt superintendent șef al Poliției de Frontieră din Finlanda și, în plus, una dintre responsabilitățile mele este să fac parte din grupul de coordonare de APIX, printre altele. În DAPIX, una dintre temele centrale este să discutăm viitorul automatizării în schimbul de informații între autoritățile polițienești și vrem ca această discuție să fie plasată într-un context strategic, uh, unul mai larg și organizat și orientat către viitor, așa cum este și uh, implementarea instrumentelor de care dispunem uh, în momentul de față. De aceea, când am fost invitat să vin aici, să mă adresez dumneavoastră, grupului mixt de control, am hotărât să folosesc UMF uh, uh, 3 Plus ca uh, subiect, pentru că este o continuare națională a automatizării și răspândirii acesteia în viitor într-o modalitate care sper că va reieși clar din prezentarea mea. În momentul de față, situația cu datele deținute de statele membre este că avem acces, care, acces direct care este prevăzut uh, în regulamentul privind Europol pentru date care sunt uh, furnizate Europol uh, pentru verificarea încrucișată a datelor acest lucru este important, să fie direct accesibilă statelor membre. În plus, avem acces direct la alte legături între informație și analiza uh, unor informații de natură strategică și uh, informatică. Asta avem. Accesul direct, așa cum am spus, este prevăzut în regulamentul privind Europolul, Așadar, regulamentul actual prevede uh, faptul că uh, are un uh, sistem de informare. Datele deținute de Europol pot fi operate împreună. Totuși, tehnic vorbind, sistemele sunt uh, parte din uh, sistemul de informare Europol, unde datele furnizate pentru verificare încrucișată sunt stocate. Avem deja acces direct la componenta ACE, sistemul informatic uh, uh, Europol, și acest lucru este deosebit de interesant persoane, pentru noi finlandezi, care noi suntem uh, utilizatorii uh, în cea mai mare măsură a uh, acestor date. Am făcut 69 din toate interogările făcute la EIS, Sistemul Informațional Europol. Suntem mândri de acest lucru și acest lucru dovedește că suntem că avem un proces uh, solid. UMF3 uh, este menit uh, să automatizeze accesul și interogările bazei de date Europol din sistemele naționale. Așa cum s-a spus deja, Questul este sistemul de, uh, de interogare al uh, Europol. Va exista un proiect uh, pilot finanțat de către Comisie și în care Finlanda ia parte, dar Finlanda nu răspunde de acest proiect. Ideea este ca utilizatorii să aibă acces la diferite surse de informații uh, de la un singur uh, calculator, făcând o singură interogare. La uh, datele SIS și la datele Europol și poate și la datele Interpol. Ceea ce discutăm în DAPIX se regăsește și aici se poate uh, face o uh, căutare prin portarul uh, european de căutare direct la datele Europol. În documentul care constituie baza discuției s-a vorbit de simplificarea utilizării de către beneficiar. În viitor s-ar putea ca un utilizator să aibă acces la toate datele pe care în mod legal are dreptul să le acceseze. Acesta este viitorul tehnologic previzibil, dar deocamdată lucrurile nu stau așa din punct de vedere legal sau politic. Așa cum am spus, într-o primă etapă, funcționalitatea Quest va susține numai uh, căutări la sistemul uh, ACE și va da acces uh, acelor state membre care subutilizează aceste date stocate de către Europol. Aceasta este evaluarea uh, situației uh, în prezent putem să primim datele din EIS, Sistemul Internațion Informațional Europol, uh, prin Sistemul Național. Următorul pas uh, important este regulamentul Europol prevede faptul că statele membre vor avea un uh, acces uh, hit de tipul hit-no-hit, adică rezultat pozitiv și uh, negativ la toate datele deținute de Europol. Această componentă conține date pentru analiză operațională. mai întâi este un rezultat pozitiv uh, negativ și apoi o componentă umană care analizează dacă uh, solicitantul uh, este autorizat să primească sau nu datele. Ceea ce avem în vedere și ceea ce sperăm este că atunci când această capacitate va fi operațională, statele membre vor avea o posibilitate mai mare de a utiliza datele stocate de Europol pentru că uh, datele deținute central uh, sunt de 10 ori uh, ca volum mai mare decât cele din sistemul ACE sau din altele. Și trebuie să înțelegem de sigur că avem mijloace de a accesa aceste date, însă accesul nu este atât de rapid uh, așa cum se prevede uh, în regulamentul uh, Europol. Potrivit informațiilor pe care le deținem, și acestea, sigur, se schimbă și depind și de resursele personale și constrângerile bugetare, dar potrivit informațiilor actuale, avem un acces hit-no-hit, cel puțin în statele membre uh, pilot până în 2020. Însă vă spun încă o dată că este vorba doar de o estimare în această etapă și pentru a încheia prezentarea mea, aș spune că acest lucru ar trebui să accelereze uh, de 10 ori accesul la informații și beneficiile operaționale anticipate sunt semnificative. Și aici închei prezentarea mea și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Mulțumesc uh, domnului Ramos și domnului Cangas uh, pentru prezentare. Mai avem ceva timp uh, până la pauza de cafea la 10.30. Avem timp de întrebări și răspunsuri. Sunteți uh, uh, invitați să puneți întrebări sau să le adresați în scris în legătură cu orice parte a acestei întâlniri. O serie de membri au cerut să intervină, două minute fiecare și apoi timp de răspuns din partea vorbitorilor, domnul Eusebio și domnul Cangas. Începem cu doamna Corneli. No? Yes, please. Thank you. I speak in English. Mulțumesc că o să mă adresez în engleză. Trăim o vreme de provocări și ca membru al Parlamentului Italian, una dintre problemele cu care ne confruntăm este controlul uh, fluxului uh, migratoriu Italia a cerut de multă vreme ajutor în mod concret pentru că frontar, frontierele europene sunt frontiere italiene și invers. În iunie a fost uh, dezvoltat un nou plan de securitate care uh, prevede un schimb de informații și date între cele două organe pentru a controla mai bine frontierele. Vreau să știu uh, cum evoluează acest proiect. Ne-am concentrat pe acest scop și vă vom susține cu soluțiile de care dispunem și vă mulțumim pentru acest nou uh, mediu de cooperare uh, cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O a doua cerere domnul Midiantus din Cipru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-o întâlnire anterioară în București, s-a făcut referință la faptul că uh, va fi creat un centru de informații uh, uh, în ceea ce privește călătoriile ca parte a Europolului, cu o utilizare a informațiilor, mai ales informațiile care sunt uh, legate de călătorii și de PNR. Am dorit să știm care este stadiul actual creați acest centru și dacă da, în ce stadiu vă aflați? Domnul Cofod de la Parlamentul European. Mulțumesc. Aș dori ca domnul Cangas să clarifice o, o cifră menționată în prezentare. S-a spus că Finlanda se află pe locul 1 când e vorba de căutările făcute în bazele de date Europol. Mi-amintesc că uh, menționat procentul de 69%. Doresc ca acest procentaj să fie uh, confirmat dacă el este unul corect. Mulțumesc. Domnul Marison uh, de la Parlamentul European. Da, este o temă foarte importantă și mă bucur că ați uh, făcut și această discuție cu parlamentele naționale auzim tot felul uh, de povești în legătură cu cooperarea în Europol. Sunt țări care cooperează foarte bine, partajând informațiile, folosind această funcție a Europolului, dar avem uh, probleme cu unele țări care nu sunt atât de implicate în activitatea Europol și uneori aceasta uh, creează probleme în a obține informații de la ofițerii de poliție din alte uh, țări pentru a rezolva o serie de probleme legate de securitate, de terorism și așa mai departe. Dacă Finlanda trebuie să facă schimb de informații cu Estonia, uh, Suedia, cu alte țări europene, dacă cereți informații primiți aceste informații rapid sau există probleme cu anumite țări din anumite motive pentru că sunteți, din câte am înțeles, cea mai activă țară în Uniunea Europeană în această privință. Mulțumesc! Nu există alte uh, solicitări, alte întrebări, așa încât uh, nici din partea uh, delegațiilor parlamentelor naționale și nici din partea Parlamentului European, așa încât o să dau cuvântul uh, celor doi invitați pentru a le da posibilitatea să reacționeze. Domnul Eusebio și uh, domnul uh, Cangas. Mulțumesc din nou, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru întrebări. Cu permisiunea dumneavoastră, Uh, o să răspund la întrebările 1 și 2 și colegul meu la 3 și 4. Colaborarea cu Frontexul uh, este întărită. Participarea și colaborarea Europolului este combaterea uh, traficului de migranți. Deci participăm în verificări secundare la fața locului și participăm de asemenea uh, la acțiuni atunci când autoritățile locale solicită acest lucru. Uh, Italia sau alte țări care cer serviciile Europolului. Deci uh, nu acționăm din proprie inițiativă, noi susținem ofițerii de poliție la fața locului sub controlul autorităților din Grecia și din Italia, în cazul menționat. În ceea ce este cea de-a doua întrebare, legat de uh, proiectul ETIAS, participarea agenției în viitor, atunci când uh, uh sistemul va funcționa, este să verifice sau să verifice încrucișat uh, informațiile uh, care vor uh, veni uh, de la punctul central ETIAS care se va regăsi în uh, Frontex și Eulisia. Aceste uh, explicații și informații vor fi verificate pentru a doua oară. Uh, În momentul uh, de față analizăm impactul pe care noul sistem îl va aduce pentru agenție. Sistemul va avea un impact uriaș pentru sistemul informațional al Europolului, dat fiind numărul de cereri care vor veni de la ETIAS și pentru cererile care vor fi făcute la 24 de servicii. Europolul uh, este un bun analist al uh, informațiilor, însă creșterea volumului va uh, fi o provocare pentru această agenție. Vreau să vă asigur că Europolul va oferi în continuare servicii unității centrale ETIAS. Sper că v-am răspuns la întrebări și cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, o să dau cuvântul colegului uh, Cangas. Mulțumesc pentru întrebări. Am dat din cap afirmativ uh, la prima întrebare. Da, în 2018 uh, am făcut, am deținut 69% ca pondere din toate interogările făcute de statele membre la baza de date Europol. Totuși, pentru ca să aveți uh, o imagine de ansamblu, vreau să vă spun că uh, vorbesc despre interogări ale bazei de date și nu de furnizarea uh, datelor. Nu trebuie să amestecăm cele două lucruri. Și vorbesc despre 2018 date statistice. Se pare că acest procentaj a scăzut și asta nu pentru că facem mai puține uh, interogări, ci pentru că alte țări uh, fac astfel uh, de interogări ale bazei de date uh, în măsură mai mare. Acum, în ceea ce privește cooperarea, trebuie să fie împărțită în două. există diferențe între modul în care statele membre utilizează serviciile Europol, unele mai eficient decât altele. Apoi, mai este și problema cooperării bilaterale între statele membre. Și întrebarea a fost dacă sau nu avem probleme în ceea ce privește cooperarea cu partenerii noștri europeni. Și răspunsul este nu nu aș spune că există probleme. Avem o cooperare uh, fără probleme uh, pe, uh, în ceea ce privește adresarea întrebărilor și uh, răspunsurilor. Uh, dacă există probleme, e vorba de o eroare umană uneori și nu ceva sistemic. Este important să facem o diferențiere între aceste două uh, chestiuni. Nu m-aș plânge de cooperarea cu uh, partenerii noștri europeni. E vremea să luăm o pauză de cafea, dar am primit o altă cerere. Doamna Evelina Hainroma din delegația Finlandei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să îi întreb uh, pe experți în legătură cu evoluțiile internaționale, dacă puteți să îmi răspundeți la întrebare. Mă întreb care sunt uh, tehnologiile uh, care sunt utilizate în acest sens și în afara Uniunii Europene, nu numai în Uniunea Europeană. Și mă întreb uh, dacă Europa nu a rămas uh, oarecum în urmă atunci când e vorba de aceste tehnologii de gestionare a informațiilor. Mulțumesc. Da? Domnul Cangas. În primul rând, dintr-o perspectivă națională și europeană, aș spune că suntem în uh, fruntea acestei uh, uh, tendințe. Nu știu cum uh, se întâmplă în cooperarea cu Statele Unite sau uh, cu țările din uh, America de Sud sau Africa, Asia. Dar Europa după părerea mea, ă, este în avancarda atunci când e vorba de cooperarea cu lumea din afară. Din perspectiva mea, ă, schimbul de informații ă, polițienești, noi ne bazăm în esență pe Interpol. Domnule Eusebio, mulțumesc. Tendințele tehnologice actuale pe piață uh, se vorbește mult despre inteligența, inteligența artificială și Europolul lucrează cu aceste instrumente pentru a facilita munca analiștilor uh, Europol. Uh, Natural Language Processing și ne ajută să uh, dăm un răspuns mai rapid personalului Europol pentru ca la rândul lor să răspundă cererilor de informații care vin din partea statelor membre. Avem sistem care preiau mesajul, înțeleg mesajul, dacă există un scop sau un număr de telefon, și apoi aceste informații sunt date uh, ofițerilor din Europol. În ceea ce privește uh, big data, vizăm obținerea de uh, volume mai mari de date din diferite surse. Aceste date sunt uh, Uh, necesare de pildă uh, când e vorba de exploatarea sexuală a copiilor. Astfel de informații sunt vitale, iar instrumentele pe care le avem la dispoziție uh, sunt importante. În legătură cu cloud nu folosim cloud din cauza unor rațiuni uh, clare de securitate. Uh, trebuie să existe un nivel de confidențialitate și, deci, la agenție nu folosim în niciun fel tehnologia cloud. Sper că v-am răspuns la întrebări. Mulțumesc celor doi uh, uh oaspeți, domnul Eusebio Ramos, director executiv adjunct al Europolului și domnul Cangas, superintendent șef al, uh, superintendent șef al Poliției de Frontieră Naționale din Finlanda. Gestionarea informațiilor este tot mai importantă, având în vedere uh, volumelor uh, de informații tot mai uh, mari. Deci este important ca uh, noi să facem aceste date compatibile cu drepturile omului și standardele de confidențialitate. După pauza de cafea, vom relua discuția privind modificarea regulilor și procedurilor. Există câteva compromisuri care au fost făcute, care au presupus uh, mult timp și energie pentru a se ajunge la un astfel de compromis. Deci, cei care doresc să adauge câte ceva la procedurile uh, de depunere a amendamentelor, vă rog să le transmiteți în uh, scris, uh, pe un formular, astfel încât noi să știm, după pauza de cafea, cine dorește să adauge ce anume la compromisurilor, uh, la compromisurile la care s-a ajuns uh, în urma uh, negocierilor. Deci luăm pauză de cafea.

colleagues. Dear colleagues. Dragi colegi, continuăm ședința. Continuăm cu dezbaterea noastră referitoare la revizuirea regulamentului de procedură al grupului mix de control parlamentar. Ieri uh, am primit acordul prin consens privind participarea Danemarcei, după care am uh, ascultat prezentările din partea delegațiilor. În ce privește regulamentul de procedură, grupul mix de control parlamentar decide prin consens. Vreau să vă atrag atenția asupra avizului copreședinților și a troicăi prezidențiale, după cum s-a explicat ieri, că dezbaterea de ieri și de azi presupune sfârșitul procedurii de revizuire a regulamentului de procedură. Copreședinții vor comunica rezultatul revizuirii. Așa cum s-a solicitat la întâlnirea din aprilie. Acum deschid dezbaterea. și dau cuvântul acelor membri care doresc să ia cuvântul pentru maxim două minute. Avem doamna Pura din partea delegației finlandeze. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În numele delegației finlandeze aș vrea să prezint un amendament de compromis la adresa articolului 5, care deja v-a fost pus la dispoziție. Am să-l citesc textul care înlocuiește articol 5 din regulamentul de procedură. În conformitate cu articolul 14 al regulamentului de procedură Europol, copreședinții vor reprezenta grupul mixt uh, în Consiliul de Administrație Europol în calitate de observator fără drept de vot. Turca prezidențială va participa la pregătirile pentru întâlnirile Consiliului de Administrație. Reprezentantul va da seama în fața grupul mixt de control referitor la descoperirile sale în scris. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Welthorn din țările de jos, vă rog, aveți cuvântul. Stimată președinte, ieri Delegațiile din grupul mix de control parlamentar au purtat un prim schimb de opinii referitor la mai multe amendamente aduse regulamentului de procedură. Delegația Parlamentului a lucrat din răsputeri pentru a pregăti aceste amendamente. Există un document care face comparația între diferitele amendamente. Ieri am discutat și am ajuns la concluzia că nu va fi ușor să ajungem la un consens în ceea ce privește posibile amendamente și posibile modificări la regulamentul de procedură. Nu am avut posibilitatea la delegație să discutăm pe îndelete, în amănunt, uh, referitor la aceste amendamente, deoarece am avut un timp limitat la dispoziție. Iată de ce noi propunem redactarea unui chestionar unde toate delegațiile sunt rugate să reacționeze în scris la amendamentele propuse acum inclusiv la propunerea de compromis din partea delegației finlandeze. În plus, ar trebui să spună dacă sunt uh, dispuse să accepte părți ale amendamentelor. Cred că este important după care, indiferent de, adică în funcție de rezultatele la care ajungem cu acest chestionar, să vedem dacă ar trebui să se formuleze noi amendamente la care se poate ajunge la un consens la o viitoare ședință. Delegația olandeză dorește să facă această propunere. Credem că un pas intermediar, sub forma unui chestionar, ar fi un pas necesar pentru a progresa. Doar așa putem uh, contribui în mod util la dezbaterea posibilei modificări a regulamentului de procedură. Și în acest fel vom putea avea o modalitate de a lucra mai transparentă în cadrul grupului mix de control parlamentar. Mulțumesc, domnul Pistori din Germania. Vă rog. Dragi colegi și colegi, din punctul de vedere german, vreau să scot în evidență că e nevoie de un termen limită pentru răspunderea întrebărilor. Dacă nu există o tem- un termen limită pentru comunicarea acestor întrebări și a răspunsurilor și publicarea lor, uh, Uh, reprezintă un dezavantaj. Avem nevoie de norme clare în această, în această privință. Și vă trag atenția că aici nu ar trebui să ne punem de acord cu Parlamentul European. Din potrivă, ar trebui să ne marcăm dezacordul cu conferința președinților Parlamentului pentru că nu vrem să acceptăm această structură complicată propusă de ei în continuare, în uh, calitate de ministru de interne pentru un land german uh, de mare importanță, mi-aș dori să putem depăși odată discuția referitoare la regulamentul de procedură și să ne putem ocupa de subiecte importante, precum raportul Europol referitor la terorismul extremist de dreapta. Nu pot să înțeleg că uh, Uh, ne ocupăm uh, de acest subiect uh, de atâta timp, pentru, mai ales având în vedere ce se întâmplă în afara acestor uși. Mulțumesc. Domnul Apel din Polonia, vă rog. Uh, Mr. Peters. Domnul Peters din partea Parlamentului European, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, sunt de acord cu ideea de a finaliza discuția privind regulamentul de procedură astăzi, pentru că, bineînțeles, regulamentul de procedură este foarte important, însă există și multe alte subiecte importante care trebuie discutate pe viitor. Sper să putem finaliza această dezbatere astăzi. În al doilea rând, delegația Parlamentului, bineînțeles că a încercat să găsească o soluție de compromis acolo unde aceasta a fost posibilă. Am primit propunerea de compromis din partea delegației finlandeze referitor la articolul 5 și cred că delegația Parlamentului poate accepta această propunere de compromis, sperând că, bineînțeles, vom putea încheia cu această discuție și să putem începe de îndată discuția referitoare la subiecte mult mai importante. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Lebari din Suedia. Mulțumesc, doamnă președinte putem sprijini propunerile de compromis din partea delegației germane, finlandeze și române referitor la articolul 5. De asemenea, am dorit să înaintăm o propunere din partea delegației suedeze referitor la articolul 6.2 și anume pentru a introduce o procedură specială care ar permite delegațiilor să înainteze propuneri pentru modificarea regulamentului de procedură. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Demetriu din Cipru. Vă rog. Mulțumesc. Aceste amendamente sunt foarte importante. Important este de, asem- de asemenea să încheiem cu această discuție în această dimineață. Pentru că e cea de-a cincea întâlnire și tot nu am reușit să finalizăm articolul 5. În ceea ce privește transparența și amendamentele 4 și 5, unul din uh, partea țărilor de jos și celălalt din partea Germaniei, Croației și României, credem că este foarte important să stabilim intervalul. Suntem de acord cu acest amendament. Acum, în ce privește propunerea de compromis înaintată de Germania, Finlanda și România astăzi, privind articolul 5, cred că ar fi bine să să explice tuturora ce înseamnă cuvântul alternately, alternativ, care apare în amendament. Nu trebuie să uităm de asemenea de principiul fundamental și anume că statele membre sunt cele care dețin competența și ele sunt cele care trebuie să desemneze reprezentantul. Dacă e cineva din cadrul Parlamentului European, excelent. În aceeași idee, dacă vom primi o invitație din partea Consiliului de Administrație, nu știu dacă ar trebui să invităm și un reprezentant al statelor membre. Sau dacă eurodeputatul ar trebui să fie uh, supleantul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Florea, din România, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Susținem textul de compromis, susținem uh, revizuirea așa cum a fost prezentată de delegația suedeză. Uh, nici ideea delegației olandeze cu chestionarul nu este rea Uh, dragi colegi, trebuie să știm cu toții un singur lucru. Este ultima oară când se mai uh, poate revizui regulamentul. Odată schimbat, el rămâne așa pentru totdeauna. Asta în cazul în care nu se adoptă inițiativa delegației suedeze. Întrebările. Întrebările sunt singurul nostru instrument cu care putem să exercităm controlul. Așa că este foarte important uh, să avem termenul de șase săptămâni stipulat în regulament să avem publicate pe IPEX toate întrebările pentru a respecta principiul transparenței. Cu privire la ghidul care ne-a fost uh, trimis săptămâna trecută, uh, trebuie să știm că acesta nu are valoare juridică, este doar un îndrumar. De aceea, aceste reglementări trebuie să le găsim uh, în regulament. Mulțumesc frumos! Thank you. And then Mr. Mulțumesc, domnul Bitania din Ungaria. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Delega... Propunerea din partea delegației germane, finlandeze și române sunt propuneri cu care suntem uh, de acord, cu o mică modificare Prima propoziție ar trebui să se armonizeze cu articolul 14 din regulament, și anume că președintele, adică președinția în exercițiu, va fi cea care va reprezenta grupul mix de control parlamentar în Consiliul de Administrație Europol ca membru fără drept de vot. În plus, ar trebui să se clarifice cât va dura această reprezentare. Mulțumesc! Domnul Garamanti din Franța, vă rog. Doamna Caramanli, dragi colegi, cred că lucrăm deja de câteva ședințe bune referitor la acest regulament de procedură și cred că ar fi cazul să cam încheiem cu acest subiect. În primul rând, două observații. Cred că din um, activitatea noastră lipsește în ce privește acest control al Europol, lipsește prioritatea de a activa toate instrumentele de care dispunem pe fond pentru a controla Europol. Ne-am ocupat foarte mult timp de regulamentul de procedură. dar regulile sunt importante, însă dacă pierdem din vedere cum se exercită controlul, pentru că uh, Deja de câteva luni bune tot discutăm și nu ajungem la nicio concluzie. Acum, propunerea Finlandei de astăzi, cea cu caracter tranzitoriu, o putem sprijini, însă lipsesc anumite elemente. Și anume, ne lipsește și fac legătura cu cele spuse de delegația suedeză și anume proceduri de revizie cu caracter excepțional, pentru că în celălalt uh, regulament nu se prevede nicio procedură de revizuire. Și după cum spunea și colega din România, odată modificat, regulamentul de procedură va fi practic cioplit în piatră. Oare nu ar fi bine să avem posibilitatea ca la un anumit interval regulat sau cu caracter excepțional să facem o revizuire a regulamentului? Da, eu înțeleg dorința Parlamentului European de a progresa cu dorința deja exprimată de Europol. În plus, lucru amintit în repetate rânduri, uh, să nu uităm că finanțarea cam lasă de dorit. Și finanțarea vine în parte și din partea parlamentelor naționale. Ori dacă noi Aici avem uh, cu toții convingerea activității Europol și a controlului parlamentar necesar într-o democrație. Nu putem uh, sprijini această solicitare de fonduri dacă acest dialog între Parlamentul European, Parlamentele Naționale, nu se poate desfășura în timp, uh, dând dovadă de respect și recunoștință. Înțeleg că e o etapă finală, însă cred că problema revizuirii sau cel puțin a unor instrumente care să se poată activa pe fond pentru a permite controlul ar trebui să fie discutate de pe acum pentru a putea progresa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Coughlin din Irlanda. Vă mulțumesc, doamnă președinte. La prima lectură a propunerii de compromis din partea delegațiilor germane, finlandeze și române, am avut impresia că reprezintă, oferă posibilitatea de a fi acceptată. Cred însă că e nevoie de anumite clarificări. Nu am aici în fața mea un exemplar al articolului 14 din regulamentul Europol, însă din câte am înțeles, s-au organizat în 12 luni doar două întâlniri ale Consiliului uh, de Administrație. Ori dacă ar fi să trecem la reprezentarea cu caracter supleant a copreședinților, ar putea să însemne că statul membru care deține președinția în exercițiu nu ar avea posibilitatea de a trimite un reprezentat care să aibă în acest fel uh, posibilitatea de a evalua și de a veni înapoi cu informații. Nu știu dacă copreședinții nu ar fi mai bine să reprezinte împreună, mai degrabă decât alternativ, grupul mix de control parlamentar la Consiliul de Administrație Europol, uh, fără drept de vot. Deci, la oaltă, împreună, plural, mai degrabă decât individual. Credem că e important să ajungem la o poziție finală astăzi pentru a putea trece mai departe la chestiuni mai consistente eh, când vine vorba de controlul și supravegherea Europol. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, dragi colegi! Aș vrea să-i spun delegației olandeze că toate delegațiile au avut posibilitatea de a-și exprima opiniile. președinții pot uh, analiza ideile propuse și să vadă dacă se pot uh, lua măsuri ulterioare astăzi. Copreședinții așadar pot lua notă și pot analiza posibilitățile prezentate. Yeah, but uh, let's wait two seconds. Uh, two seconds, okay. Okay, just wait two seconds. There's some member of delegation of Portugal. Delegația Portugaliei. Uh, Miss uh, Secuera. Doamna Secuera. Da, vis-a-vis -vis de compromis. Există câteva probleme pe care vrem să le menționăm. Am întrebat uh, cei cu această idee de alternativ. Mai, mai avem încă preocupări cu privire la această idee, nu ne satisfac explicațiile. Noi am venit uh, cu o propunere astfel încât atunci când se țin întâlnirea reprezentanților uh, la Bruxelles, la Parlamentul European, Uh, putem uh, alterna aceste întâlniri cu întâlniri în capitalele noastre? Putem organiza întâlniri uh, la parlamentele naționale? So um, another experience. Um, uh, Mittag uh, from German. Doamna Mittag, delegația germană. Uh, Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Discuția arată, să spunem așa, o anumită incertitudine în ceea ce privește amendamentele, cum să continuăm, un compromis, e clar că nu ajungem la o unitate aici. Cred că ar trebui să ne fie clar tuturora. În ce privește propunerea uh, suedeză, care prevede o clauză de revizuire, mi se pare o propunere bună pe care o putem sprijini. Cred că nu putem ajunge aici la un acord. E un subiect uh, care va rămâne. Așa că în principiu, să finalizăm într-adevăr astăzi acest punct, dar să ne lăsăm ușa deschisă, să vedem ce mai poate fi reglementat ulterior, ce interese au statele membre. Cooperarea arată altfel dacă amendamentele nu duc la niciun acord, dar totuși există uh, necesitatea unei reglementări ulterioare. Iată de ce ar fi bine dacă toată lumea ar putea să se pună de acord să sprijine amendamentul suedez referitor la această clauză de revizuire și atunci să avem timp până la următoarea întâlnire să ne mai gândim, să vedem cum putem ajunge la un acord și după aceea poate în sfârșit să ajungem la un acord pe fond în ce privește Europol. Mulțumesc! Tässä useampi kysyi tästä puheenjohtajuudesta vastaan. Mai multe delegații au pus această problemă și de aceea o să răspund în uh, finlandeză acum. Președințiile comună. E vorba de reuniunile din statele membre sau la Bruxelles. În configurația actuală, președințiile se pun de acord, așa cum s-a întâmplat deja și decid cine va uh, juca rolul de reprezentare Eli hyvät äh, kollegat. Dragi colegi, au avut uh, loc mai multe intervenții, am auzit puncte de vedere diferite, după cum ați constatat cu toții. Mai sunt însă câteva chestiuni în suspensie și puncte de vedere divergente. Dar nu avem unanimitate în acest moment Așa că cred că măcar cu asta putem fi toți de acord. Eli liittyen nyt sitten tähän artikla 5. La articolul 5, pentru că nu avem consens, propunerea este respinsă. So we are continue based on the... Continuăm așadar. Ieri uh, s-a anunțat rezultatul votului sau în urma dezbaterii uh, la propunerea de compromis. Am decis să mergem amendament cu amendament și să votăm. Amendamentul 1 al delegației olandeze la articolul 5, nu, îmi cer scuze, la articolul 3, punct 3, la acest amendament nu a fost uh, întrunit consensul Deci, această modificare a regulii de procedură nu a fost adoptată. Amendamentul 2 al delegației Bundestag și Bundesrat la articolul 4.1a Deși suntem de acord în principiu cu prima parte a amendamentului, mai multe delegații s-au opus uh, problemei uh, moțiunilor procedurale, așa că nu avem consens nici aici. Deci modificarea regulilor de procedură nu a fost adoptată. Amendamentul 3 și 8 ale uh, uh, Parlamentelor din Cehia și Olanda la articolul 4, 1, I și articolul 5, mai multe delegații s-au opus ferm aplicării principiului uh, consensului adoptat la conferința de la Bratislava în 2017 și în consecință modificarea nu a fost adoptată. Amendamentul 4 al Bundestagului și Bundesratului al României și Croației și amendamentul 5 al delega- delegației uh, germane, dreptul de a pune întrebări, articolul 5.2, S-au găsit mai multe posibilități de compromis, inclusiv utilizarea orientărilor pentru membri și uh, trimiterea de întrebări orale. Acest amendament a fost uh, redactat de către copreședinți, dar nu s-a uh, putut ajunge la un compromis. Înseamnă că nu s-a adoptat modificarea regulilor de procedură în consecință. Amendamentul 6, 7, 8, 9, 10, 11, amendamentele acestea de, puse de mai multe delegații în legătură cu reprezentanții la uh, bordul Europol, articolul 5. Nu am întrunit consensul la niciunul din aceste amendamente, deci nu s-a adoptat modificarea regulilor de procedură. La amendamentul 13 al Parlamentului suedez, dispoziții finale, articolul 6, nu am putut ajunge la niciun uh, consens. Deci nu s-a adoptat modificarea la regulile de procedură și astea au fost toate amendamentele. And Ms. Aguilar, please. Domnul Aguilar. Well, we've seen that uh, we all can feel. Da, se pare că Suntem epuizați cu toții, mai ales cei de aici de la prezidiu în legătură cu negocierile la regulile de procedură. Ar trebui poate să terminăm cu aceste negocieri, ceea ce ar fi rezonabil pentru toți. Dacă nu s-a ajuns la consens, atunci regulile în vigoare rămân în vigoare și ajungem la modificarea cu privire la participarea daneză. Am notat uh, această uh, uh, propunere care se referă la participarea daneză și care uh, a întâlnit consensul și va intra în vigoare imediat. Din păcate, nici aici nu avem, con, adică nu, pe celelalte uh, subiecte nu avem consens, nu am putut să ne înțelegem și asta practic înseamnă sfârșitul procedurii pentru modificarea regulilor. Că ar fi și momentul să terminăm, fiindcă după cum sunteți uh, conștienți, noi copreședinții trebuie să raportăm la conferința președinților care a fost rezultatul dezbaterilor privind modificarea regulilor de procedură, după cum știți. Vom face acest lucru pe baza acestui uh, raport uh, vom uh, găsi și posibile căi de ajungere la compromisul sau la consens până la urmă. Asta este anunțul pe care am vrut să-l fac înainte de a trece la următorul punct care ține de uh, uh, Uh, numirea reprezentantului uh, EDPS care să participe la întrunirile uh, bordului. Și aici am încercat să ajungem la consens, apreciem toate contribuțiile, dar în ceea ce privește rezultatul acestor negocieri și schimburi de opinii, pot să vă spun că nu există consens cu privire la modificarea actualelor reguli de procedură. Co-președinții vor uh, continua să reprezinte EDPS la uh, bordul de conducere al Europol. Și asta este Ultima temă de discuție cu privire la regulile de procedură. Acestea fiind spuse, bănuiesc că ajungem la ultima parte a întâlnirii din această dimineață. Da, am vorbit deja despre asta. Deci, cu asta ajungem poate un pic mai devreme, la programul viitoarelor întâlniri. Așa că dau cuvântul doamnei Davidie ca să pună sfârșit acestei discuții în a doua sesiune a întâlnirii noastre uh, interparlamentare. Doamna Daviti, mulțumesc. Dragă uh, copreședinte, dragi uh, membri și invitați, vă mulțumesc uh, tuturor pentru că ați luat parte la această întâlnire. Sper că azi și ieri prezentările și schimburile de opinii ne-au adus mai aproape de îndeplinirea misiunii noastre ca supraveghetori politici ai activităților Uh, Europol în îndeplinirea misiunilor sale. So, thank you all. Vă mulțumim, deci, încă o dată pentru contribuții, pentru participare la această întâlnire pentru tot ce ați făcut în ultimele luni și chiar în ultimii doi ani. Mulți dintre noastre ați spus că ar fi momentul să încheiem această dezbatere și să mergem mai departe cu instituționalizarea acestei, acestui format de sub supraveghere, de, de monitorizare a Europolului, am făcut progrese, am a, uh, făcut ceva avansuri în legătură cu această misiune. a uh, întâlnirii parlamentare comune. Întâlnirile noastre vor continua și vom uh, continua să aprofundăm uh, monitorizarea Europol. Următoarea întâlnire va avea loc în martie anul viitor, în timpul uh, președinției croate la Consiliul Uniunii Europene, deci va fi în Croația, locația rămâne să fie determinată de președinția croată, va fi organizată în comun de Parlamentul European și Parlamentul Croat, și, între timp, vom continua să comunicăm și să colaborăm cu Europol și să monitorizăm activitățile Europol, mai ales ale uh, bordului de conducere. Uh, către reprezentanții Europol vreau să vă mulțumesc uh, pentru prezența noastră aici și pentru activitatea dumneavoastră. care uh, interesează în aceeași măsură membrii delegațiilor parlamentare naționale și Parlamentul European. Rezultatele acestor dezbateri vor fi transmise uh, tuturor delegațiilor parlamentare naționale și delegației uh, Parlamentului European. Încă o dată mulțumiri pentru prezență, pentru activitate și vă urăm drumul spre casă celor care veniți din statele membre. Mulțumim și pe data viitoare ne vedem în Croația. La revedere!